Euh, Dragi colegi, vă propun să începem reuniunea extraordinară din această dimineață. Cred că Helga Stevens va sosi cât de curând, cu siguranță este prinsă în trafic. Începem, deși probabil că va sosi în 5 minute. Bună dimineața tuturor! Vreau să vă mulțumesc pentru uh, prezență în această ultimă zi de sesiune plenară. Vă propun să începem ordinea de zi uh, din această dimineață, care este mai deosebită și să începem uh, clasic prin punctul 1, respectiv adoptarea ordinii de zi. Aș vrea să știu dacă se obune cineva. Dacă nu există obiecții, vom considera că este adoptată ordinea de zi. Și uh, trecem la punctul 2, comunicările președintei. La ultima reuniune din 19 iunie, coordonatorii s-au uh, pus de acord asupra mai multor puncte. În primul rând au uh, decis să îl invite pe domnul Günther Oettinger, comisar pentru buget și pentru resurse umane, precum și pe domnul Gilles de Kerkhoff, coordonator pentru uh, combaterea terorismului, la reuniunea noastră a Comisiei TER, care va avea loc pe 11 iulie, săptămâna viitoare. Vreau să mulțumesc secretariatului uh, pentru uh, eficiență în modul în care a organizat această reuniune cu uh, comisarul Oettinger. De asemenea, coordonatorii au uh, decis să aibă audiere publică referitoare la protecția infrastructurilor critice și a spațiilor publice, tot săptămâna viitoare, pe 12 iulie, la Bruxelles și uh, să îl invite pe Sir Julian King, comisar pentru securitatea Uniunii, la reuniunea extraordinară a Comisiei TER, care va avea loc la Strasbourg pe 13 septembrie 2018. Programul uh, misiunii la Port d'Anvers, în um, portul Anvers, um, a fost stabilită, precum și uh, repartizarea locurilor uh, în această delegație. Această misiune va um, avea loc tot săptămâna viitoare, pe 12 iulie. Și veți primi detaliile dacă nu le-ați primit încă. Atât vreau să vă comunic. Dacă sunteți de acord, vom trece la principalul punct al ordinii de zi în această dimineață. Un punct care se referă la propunerile și uh, recomandările Comisiei Speciale pentru Terorism și examinarea proiectului de raport. Acest uh, raport uh, este disponibil cel puțin de ieri în toate limbile dumneavoastră. Cred că a fost deja trimis tuturor membrilor comisiei noastre. Fără întârziere vă propun să le dăm uh, cuvântul celor două co-raportoare, doamna Monica Holmeier și doamne Helga Stevens, care ne vor uh, prezenta, pentru că va sosi cu siguranță și Helga, vom începe venind la cuvântul Monicăi. Vă rog să acceptați uh, procedura uh, următoare. După ce vom uh, asculta intervențiile raportoarelor, vom da cuvântul pe rând tuturor reportorilor din umbră. Ei vor interveni în ordinea următoarea. Următoare, Caterina Chinici, S și D, doamna Pagasa Urtundua pentru ALDE, doamna Eva Jolie pentru grupul Verzilor, doamna Vergia pentru GUE, domnul Dominic Martin pentru ENF. Apoi îi vom da cuvântul domnului Onidi, directorul general adjunct al DG Home, care ne va prezenta opinia Comisiei legătură cu acest proiect de raport. În timpul um, care ne va rămâne, vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri pe principiul intervențiilor spontane. Dacă toată lumea este de acord, voi începe prin a da cuvântul Monicăi Holmeier pentru prezentarea. Vă rog. Stimată doamnă președinte, mulțumesc foarte mult, estimați um, colegi. Cred că unii au dificultăți uh, să intre în Parlament și eu am stat 20 de minute în fața ușilor Parlamentului și nu am avut nicio șansă să intru. Sper așadar că um, Helga nu va trece prin aceleași probleme, pentru că um, mai multe străzi lateralnice au fost blocate și din acest motiv uh, nu am uh, reușit să ajungem cu ușurință. S-ar putea așadar ca și Helga să aibă dificultăți să ajungă aici, dar sper că va putea să ajungă totuși la timp. Noi cu toții am uh, lucrat intens în uh, ultimele luni și în calitate de raportoare, noi am încercat să punem la oaltă tot ceea ce am aflat în uh, timpul misiunilor, al discuțiilor cu experții, vizitele în statele membre. Ei bine, toate aceste informații uh, pe care le-am aflat uh, de la foarte mulți experți, toate acestea am încercat să le aducem la un numitor rezonabil. Pentru că toți colegii care au lucrat împreună cu noi au observat probabil cât de cuprinzător este acest subiect și de asemenea cât, cât de multistratificate trebuie să fie măsurile, astfel încât să putem să luptăm cu succes împotriva acestui flagel. Uh, bună, Helga! Ia uite, a reușit și ea să ajungă. Le mulțumesc, în primul rând, raportorilor din umbră pentru colaborarea excelentă colaborare excelentă și cu coordonatorii. Mulțumesc de asemenea pentru munca excelentă a secretariatului, care, ținând cont de timpul scurt pe care l-am avut la dispoziție, pentru că acest lucru trebuie subliniat mereu, stimată doamnă președinte, până la urmă am avut doar 9 luni la dispoziție în care a trebuit să ne desfășurăm munca, e bine, în uh, aceste 9 luni am reușit să uh, acoperim foarte multe uh, aspecte. Mulțumesc și președintei pentru înțelegerea de care a dat dovadă de fiecare dată și Sigur că dacă am avut dorința de a ne întâlni cu cineva, doamna președinte ne-a susținut întotdeauna, așadar mulțumesc încă o dată întregii echipe uh, din față care ne-a sprijinit într totul în munca noastră. Încă de la început uh, doresc să spun că ne-am împărțit uh, puțin activitatea și trebuie să spun că am abordat în primul rând uh, subiectul uh, evaluării amenințărilor. Am discutat cu autoritățile din domeniul securității, guverne, experți, ONG-uri. Uh, am încercat să aflăm de la aceștia dacă, în afară de ceea ce apare în opinia publică, în în afară de ceea ce cunoaștem noi ca um, amenințări teroriste și organizații teroriste, Al-Qaeda și așa mai departe, e bine dacă există alte amenințări mari în acest moment cu care ne confruntăm, dacă există vreunele pe care noi nu le cunoaștem a existat un răspuns cât se poate de clar și anume că apar incidente individuale în permanență, atât din, uh, de extremă stânga cât și de extremă dreapta și din partea separatiștilor, dar că nu ar exista o uh, mișcare mondială sau europeană care să poată fi pusă cu semnul de egalitate față de celelalte mișcări teroriste. A mai existat un răspuns uh, care ne-a spus că uh, terorismul islamist a provocat tot felul de acțiuni și mișcări teroriste, uh, chiar și la marginea spectrului politic, și că de multe ori există justificări uh, de natură uh, etică din partea acestora. De aceea este foarte important să luptăm și împotriva acestor tipuri de tendințe. Am discutat și despre în ce măsură statele membre au venit cu propuneri legislative, respectiv legi, pe care să le fi implementat în acest domeniu. Am constatat că în acest sector există foarte multe lacune, există diferite percepții și, de asemenea, o oarecare atitudine ezitantă atunci când este vorba despre securitate. Pentru că statele membre care se simt mai puțin afectate investesc mai puțin în bazele de date iar dacă au mai puțină experiență cu acest spectru de subiecte, implementarea legislativă este de asemenea doar rudimentară. De aceea, una dintre prioritățile noastre a fost să uh, insistăm asupra implementării consecvente a acestui tip de legislație europeană. Și dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci Comisia Europeană trebuie să ia toate măsurile necesare, astfel încât să fie implementată corespunzător. Pentru că nimic nu este mai rău decât un covor uh, care este uh, fabricat din diverse bucăți distincte. Apoi, în ceea ce privește schimbul de informații, am discutat și cu dumneavoastră și cu Helga despre toate aceste lucruri și am constatat că există diferite abordări în această privință și că, ca și până acum, există uh, probleme de natură tehnică, juridică și faptice. Între cele faptice mă refer la cele de personal și la dotarea financiară, care nu este suficientă adesea, sau personalul nu este suficient format. Standardul în statele membre este foarte diferit, iar uh, modul în care se stabilesc prioritățile în statele membre, de asemenea, se diferențiază de la un stat la altul. În ceea ce privește schimbul de informații, Putem să vorbim despre uh, probleme concrete, atât în domeniul tehnic, cât și în cel juridic. Adesea am uh, purtat discuții cu privire la modul în care să abordăm lucrurile atunci când statele membre au uh, reguli legislative diferite, dar uh, pornind de la acestea trebuie să aibă loc schimbul de informații. Vorbim despre uh, termenul minim de arhivare al informațiilor sau de păstrare a acestora, unde nu există în continuare uniformitate, iar uh, diferențele sunt foarte mari în uh, interiorul Uniunii Europene. Deci, baza colaborării are multe lacune pentru că înțelegerea este foarte diferită între statele membre în acest domeniu. Nu vreau să intru în fiecare detaliu în parte, însă sunt dispuse să vă explic uh, în, cu privire la fiecare punct în parte ce înțelegem uh, din aceste diferențe. Am purtat discuții cu privire la faptul de ce nu se face schimb de informații sau date care ar trebui să fie interschimbate în mod automat. Există o propunere cu privire la un schimb automat de date cu excepția uh, situației în care un stat membru solicită înfrânarea acestui schimb, pentru că la momentul respectiv nu ar exista informații sau date valabile. Există așadar acest uh, information exchange by default, deci acest schimb de informații automat care a fost prevăzut. Dacă avem o legislație europeană, și dacă tot există și în baza acesteia există obligația de a face schimbul de anumite informații, deci dacă există obligația juridică în acest sens, atunci uh, cu privire la datele care ar putea fi interschimbate automat, ar trebui să existe un control și uh, implementarea acestei reguli ar trebui să se întâmple. Eu și Helga Stevens salutăm de asemenea propunerile cu privire la interoperabilitate, sisteme centralizate de informații. Acesta reprezintă un pas uh, important dar și în ceea ce privește bazele de date la nivel național mai trebuie făcute progrese. Trebuie văzut care sunt pașii care trebuie să urmeze pe viitor și ne adresăm comisiei în acest sens și o solicităm să se preocupe în mod intens de acest lucru. Pentru că uh, din acest uh, potpuri care există în acest moment trebuie să uh, reușim să ajungem la un întreg uniformizat. Toți actorii implicați cu care am discutat, autorități, guverne, experți, au spus că aduce aducerea la oaltă a informațiilor este foarte importantă. În felul acesta se creează o imagine unitară și poate că o informație individuală poate să fie um, neimportantă, însă, punând informații la oaltă, poate să rezulte că uh, Uh, iată, apare o rețea care este periculoasă. De aceea este foarte importantă această punere la oaltă a informațiilor, iar Europolul ar trebui să se transforme într-un hub de informații, un centru de schimb de informații și să uh, funcționeze ca o centrală de schimb de informații uh, cu caracter permanent. Ar trebui să avem și reguli care să guverneze acest sector. De asemenea, am discutat despre radicalizare și aspectele conexe și, fără să intru în detaliu cu privire la toate măsurile amvizajate, din punctul de vedere al meu și al Helgăi, trebuie să se acționeze în această direcție. Sper că puteți împărtăși această părere cu noi și anume noi considerăm că ar trebui să existe un compendiu de uh, măsuri în acest domeniu uh, să se ajungă chiar și la propunerea de măsuri represive atunci când este vorba despre predicatorii care uh, predică uh, mesaje de ură. Și, de asemenea, trebuie să atragem atenția asupra Cartei Drepturilor Fundamentale, care nu trebuie să-și piardă valabilitatea în ochii altora. Și uh, trebuie să încercăm să accentuăm toate aceste direcții. De asemenea, am discutat despre finanțarea din exterior. În analiza noastră am constatat că există influențe și că se încearcă cu mijloace financiare din partea unor organizații radicale, extremiste, uh, și, uh, de asemenea, uh, organizații fundamentaliste, respectiv familii uh, bogate din anumite țări terțe, care au o atitudine Uh, radicală să se financeze uh, anumite organizații din Europa. Dacă colegii uh, doresc mai multe informații, putem obține informații suplimentare de la universitățile care ne-au pus deja informații la dispoziție, pentru că am putut să prelucrăm și să procesăm doar informații la un nivel rudimentar, dar acesta este un spectru de informații foarte important pe care ar trebui să-l abordăm mai aprofundat. Există finanțarea universităților, a unor formări, a unor instituții de formare pentru imami, moschei, Uh, în anumite condiții, um, interpretări foarte radicale ale Coranului, material uh, audiovizual, video, sprijinul uh, acestui conținut radical prin intermediul internetului. Deci nu vorbim aici despre propagandă teroristă, ci doar despre încălcarea drepturilor prevăzute în Carta Drepturilor Fundamentale, dar nu putem vorbi de instigare directă la violență teroristă. Deci este o etapă prealabilă a acestor acțiuni, dar care se dovedește a fi o formă foarte problematică. Și finanțarea și uh, dezvoltarea um, către acțiuni teroriste uh, este astfel facilitată. Doresc să mai amintesc un punct, ce anume victimele atacurilor teroriste. Vizita din Spania m-a impresionat în mod special. Acolo, în urma experienței îndelungate, cunoștințele cu privire la tratamentul victimelor este foarte înaintat și statutul victimelor se bucură deja de un alt, de o altă de alte beneficii decât în alte părți. Au propriile organizații, sunt recunoscute chiar și la nivel științific și sunt integrați în toate uh, măsurile. Sunt aceste victime sunt considerate persoane de contact, uh, interlocutor de discuție și cred că și noi ar trebui să facem acest lucru, pentru că nu cred că victimele terorismului ar trebui să mai cadă o a doua oară victime unor astfel de acțiuni. Deci ele trebuie privite ca uh, participanți uh, implicați în aceste proceduri și trebuie să ne asigurăm că nu sunt niște persoane care să cerșească ajutor sau asistență, indiferent de ce natură juridică, socială sau pur și simplu pentru a se face auziți. Trebuie să ne asigurăm așadar și să ne implicăm astfel încât să înceapă un proces prin care victimele să devină cu adevărat parteneri în uh, acest, în acest proces și să fie compensate în mod corespunzător, iar statul să își asume această răspundere. Pentru că eu sunt de părere că terorismul nu li se întâmplă oamenilor pentru că au făcut ceva greșit sau pentru că a existat o confruntare emoțională între oameni, ci este pur și simplu un atac asupra statului, asupra lumii, valorilor noastre și acestea au fost niște victime accidentale. De aceea este nevoie de măsuri cât se poate de concrete pentru îmbunătățirea uh, situației acestora și apoi a existat dorința Catarinei de a avea un cluster special de drepturi fundamentale. Aici um, am uh, menționat ca obligatorie Carta Drepturilor Fundamentale și sigur că putem să diferențiem în funcție de prioritățile noastre. Um, în raportul nostru am vrut doar să subliniem că Carta Drepturilor Fundamentale este foarte importantă pentru noi, de la cap la coadă și că fiecare punct menționat aici este relevant. Nu am vrut să elimin anumite puncte și pe altele să le uh, aduc în prim plan, însă un punct mi s-a părut deosebit de important și anume uh, încălcarea de natură fizică sau psihică a vieții cuiva este ceea ce uh, este cel mai grav și acest punct a fost adus în prim plan. Doresc să-i mulțumesc Helgei pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o și îi dau uh, cuvântul acum ei să completeze ceea ce am spus eu, dacă îmi permite, doamna președinte. Merci beaucoup, Monica. Merci beaucoup. Mulțumesc uh, foarte mult, Monica, pentru această, uh, acest rezumat și vă dau, cuv- îi dau cuvântul domnului Helga Stevens, care între timp a sosit. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, goedemorgen. Mijn excuus. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, dragi colegi. Îmi pare rău că am sosit târziu, a trebuit să merg la plenară pentru a lua cuvântul în legătură cu participarea uh, politică a persoanelor cu dizabilități, un uh, lucru care mă interesează foarte mult. Înainte de a începe, vreau să-i mulțumesc pentru excelenta cooperare Monicăi. Mă bucur că grupurile noastre au putut să colaboreze atât de bine. Combaterea terorismului este o chestiune um, transversală care um, trebuie discutată între uh, partide politice și sper că în următoarele luni să putem uh, redacta un text european pe care să-l poată accepta toate grupurile politice. Vreau să mulțumesc uh, și celorlalți membri ai comisiei noastre pentru contribuția dumneavoastră în timpul misiunilor și în timpul reuniunilor. Vreau să vă mulțumesc de asemenea pentru răbdarea de care ați dat dovadă. Pregătirea acestui uh, proiect de raport um, a durat foarte mult timp. Acum raportul um, cuprinde um, opiniile colegilor mei și uh, grupului meu. Este un document uh, dinamic care reflectă mandatul temporar al comisiei noastre. Monica a venit cu câteva propuneri uh, interesante și mă interesează foarte mult să văd uh, ce părere aveți și despre propunerile ei. Dragi colegi, la, referitor la anumite subiecte, nu a trebuit să reinventăm roata. pentru a putea um, face față provocărilor um, zonelor de conflict, nu trebuie să, trebuie să punem capăt odată pentru totdeauna finanțării terorismului. Am um, ținut uh, cont și de poziția celorlalte grupuri uh, politice. Am ținut cont și de părerile Comisiei de Investigație din Parlamentul Belgian. În raportul nostru veți găsi uh, recomandări referitoare la protecția frontierelor noastre externe. Uh, zona Schengen fără frontiere interne nu poate supraviețui decât dacă frontierele externe ale Uniunii sunt protejate eficient. Anumite atentate teroriste care au avut loc în ultimii ani au uh, putut avea loc uh, din cauza lacunelor enorme enorme de la frontiere. Atentatele din uh, Talis și uh, din, din Paris uh, au fost posibile pentru că în Europa au intrat elementele periculoase prin canalele ilegale de imigrație. Și aceste lucruri se tot întâmplă din 2015, de fiecare dată prin Grecia a sosit momentul să creăm condițiile necesare la frontiere pentru a se putea aplica noul regulament. Trebuie să existe controle biometrice, trebuie ca bazele de date să fie interoperabile și este necesar ca toate datele existente și disponibile să fie folosite și nu mă refer doar la registrul cu numerele pasagerilor. Trebuie ca potențialii teroriști să fie identificați înainte de a intra pe teritoriul european. Recunoaștem că EUNAFOR, um, EUNAFOR cu operațiunea Sofia, este astăzi principalul um, garant al securității în zona Mării Mediterane și trebuie să oferim acestei misiuni resursele necesare pentru a putea continua lupta împotriva terorismului uh, și uh, facem apel pentru uh, adaptarea mandatului misiunii Sofia și extinderea sferei de aplicare pentru a include și uh, Tunisia, pentru a uh, putea controla și evoluția din uh, zona Sardiniei și vrem să se dea și o rezoluție a Națiunilor Unite, astfel încât Sofia să poată să concentreze și pe apele teritoriale ale Libiei, să poată con- controla acolo navele suspecte. Dragi colegi, cred că este bine ca um, Europolul să fie implicat în operațiunile din Iordania. Uh, este bine ca uh, ce se întâmplă în um, Siria și în Irak să treacă prin Europol și prin serviciile noastre de securitate. Este bine ca aceste informații să se regăsească și în bazele de date europene și trebuie ca um, cei care efectuează controlele vamale uh, și baza de graniță să poată folosi aceste informații pentru a face controle. Este nevoie și de unități naționale care să controleze fluxurile, fluxurile financiare. Din păcate, la acest nivel nu există coordonare. FIU-net um, ar trebui să fie extinsă pentru a putea uh, face mai ușor uh, schimbul de informații și uh, procesarea cererilor. De asemenea, trebuie să atacăm și finanțarea la scară largă a organizațiilor teroriste dar uh, să avem în vedere și atentatele pentru care nu este nevoie de resurse financiare foarte mari. Deci trebuie să facem în primul rând uh, prevenire și numai așa serviciile de uh, securitate și de poliție pot să se ocupe și de prevenire. Pentru că în momentul de față sunt multe de dorit lasă de dorit foarte mult uh, modul în care operează forțele de uh, securitate în ceea ce privește descoperirea și uh, rețelelor teroriste. Insistăm să existe un sistem TFTP european, un program european pentru finanțare a finanțării terorismului. Încă nu am discutat despre cum ar trebui configurat acest sistem. Există mai multe uh, Um, variante. Ar putea exista un sistem hibrid, uh, ar putea exista o unitate centrală care să comunice cu unitățile naționale centralizate sau să existe un sistem gen fui.net. Și mă refer aici la directiva 114 din 2008, care ar trebui să fie revizuită. Trebuie să facem în așa fel încât infrastructurile critice europene să uh, fie uh, desemnate pe baza unei analize a sistemelor care um, stau la baza sistemelor transfrontaliere uh, vitale. Uh, acest sistem trebuie să fie orizontal și trebuie să există obligația de a notifica toate incidentele legate de infrastructuri uh, critice și acestea trebuie să fie supuse la teste de stres. Trebuie să existe uh, standarde de calitate foarte înalte și, de asemenea, trebuie să asigurăm continuitatea uh, și funcționarea aplicațiilor în caz de atentat. Eurocontrol și Galilea ar trebui uh, să poată fi desemnate ca fiind infrastructuri critice europene. În 2015 și în 2016, 40% din atentatele teroriste care au uh, avut loc pe teritoriul Uniunii Europene s-au făcut cu explozivi. Regula regulamentul 418 pe 2013 prevede interzicerea vânzărilor acestor substanțe uh, persoanelor uh, particulare dincolo de o anumită cantitate, peste o anumită cantitate. Și de asemenea, 11 substanțe sunt incluse în, pe lista uh, acelor care fac uh, subiectul prevederilor speciale. Acest lucru nu împiedică pe um, atentatori să um, cumpere pe internet um, aceste substanțe pentru că în statele membre regulile se aplică diferit. Vrem de aceea reguli mai stricte în ceea ce privește achizițiile pe internet. Trebuie să um, ajustăm și mai mult criteriile de risc pentru a preveni cumpărăturile online de precursori de explozivi, cumpărarea online a precursorilor explozivilor. Deci trebuie să luăm măsurile necesare. Cerem platformelor uh, de comerț electronic uh, ca în cazul uh, vânzărilor de substanțe um, care reprezintă precursori explozivilor să um, poată fi ușor identificabile prin numărul de chitanță pentru că uh, Um, ele să fie ușor, uh, să țină evidență clară a tranzacțiilor ilicite. Toate statele membre trebuie să-și înființeze centre de criză care să permită acțiunea în cazul unei crize naționale și trebuie să înființăm o rețea europeană de rețele de criză. Trebuie ca centrele de co- coordonare naționale să coopereze cu cele ale celorlalte state membre și putem, uh, se poate recurge la IPCR, um, această uh, platformă online pentru a comunica, a se, face comunicarea între uh, centre naționale. 92% din răspunsurile cetățenilor europeni, când au fost întrebați în legătură cu percepția riscului de securitate, au spus că uh, sunt de părere că ar trebui să se facă schimb de informații în acest uh, domeniu pentru asigurarea siguranței. Informațiile standard trebuie să poată fi uh, transmise în mod automat și doar în cazuri excepționale, foarte bine justificate, să nu se facă schimb de informații. Guvernul austriac um, a decis recent să închidă șapte moschee și să expulzeze vreo 60 de imami finanțați de state terțe care um, propovăduiau islamul politic. Eu susțin acest tip de măsuri, uh, imamii care nu respectă valorile europene și care uh, instigă la ură, discriminare și violență Uh, nu au, își au locul în Uniunea Europeană. Subliniez că un uh, stat de drept performant reprezintă un instrument crucial în lupta împotriva terorismului. Nu e vorba doar de drepturile fundamentale ale persoanelor, respectiv dreptul la protecția datelor private pe care trebuie să le protejăm. Trebuie să putem combate și terorismul și de aceea este indispensabil ca sistemul judiciar să funcționează. Adesea, teroriștii sunt oameni care au cazier judiciar, sunt cunoscuți justiției. Sancțiunile trebuie să fie suficient de dure și trebuie să fie chiar aplicate dacă uh, au impresia că nu vor fi pedepsiți, uh, criminalii uh, vor trece mai repede la acțiune și se vor radicaliza mai ușor. Ei sunt mult mai tentați să îndrepte armele împotriva populației civile. Atât, doamna președinte, din partea mea, aștept cu interes comentariile dumneavoastră. Știți că ușa de biroului meu rămâne întotdeauna deschisă pentru consultări. Uh, vreau să-i mulțumesc colegii mele Monica Holmeier și celorlalți colegi și președintei noastre pentru cooperarea excepțională, foarte constructivă care a avut loc uh, între noi. După vacanța de vară vă voi sta la dispoziție pentru ca împreună să uh, redactăm un text constructiv pe care să-l puteți susține cu toții. Mulțumesc! Cu Madame Elga Stevens. Mulțumim, doamna coraportor, mulțumim pentru prezentare. Acum am să dau cuvântul raportorilor din umbră. Ce scuze spune președinta? Monica. Monica Olmar dorea să adauge un scurt comentariu. Te rog. Aproape că aș fi făcut o greșeală atunci când am uh, adresat mulțumirile pentru că am uh, omis un partener foarte important. De fapt, nu l-am omis, dar am uitat să îl uh, prezint. Așadar, doresc să îi mulțumesc foarte mult comisarului Julian King și, de asemenea, tuturor colaboratorilor săi, uh, celor care ne-au susținut intens uh, din partea Europol, Eurojust, uh, procurorii, judecătorii care ne-au ajutat, ne-au fost la dispoziție, am putut discuta cu ei zile și nopți. Toți cei cărora le-am solicitat sprijinul ne-au ajutat fără niciun fel de problemă. Îmi mulțumesc foarte mult tuturor celor care ne-au pus la dispoziție date și informații și documente și echipelor lor. Mulțumim, Monica, pentru aceste precizări foarte importante, iar acum îi dau cuvântul Caterinei Chinici. 5 minute, dacă poate să respecte acest timp de vorbire. Te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. <clears throat> Permiteți-mi să încep prin a mulțumi și eu colegilor noastre, Monica și Helga, precum și asistenților lor să mulțumirile mele se îndreaptă și către toți cei care merită acest lucru, doamnă președinte, secretariatul comisiei noastre, membrii comisiei noastre, toți colaboratorii, tuturor colegilor care ne-au uh, adus sprijin în acest efort. De asemenea, mulțumiri organismelor și instituțiilor pe care le-au citat și Monica cu Helga. Uh, efortul nostru în această comisie este de cea mai mare importanță. Fiecare dintre noi, în circumstanțele noastre individuale, trebuie să ne unim forțele în această încercare de a garanta securitatea cetățenilor și asta prezervând de asemenea libertățile eh, civice. E nevoie, deci, de echilibru între aceste două urgențe, libertate și securitate. E ceea ce și cetățenii așteaptă de la noi. Iar comisia noastră trebuie să ofere acest lucru pentru că asta e misiunea noastră. Mulțumesc deci tuturor! De la bun început am avut o importantă cooperare care va continua și sper că astfel vom ajunge la rezultatele așteptate, adică o aprofundare a reflexiei despre terorism, riscurile pe care le aduce cu sine și să formulăm niște recomandări pe care le dorim utile pentru a face față acestor amenințări. Colegii au evocat punctele esențiale. În Timpul de vorbire trebuie împărțit <clears throat> echitabil între noi, așa încât am să insist doar asupra câtorva puncte, acolo unde eu am introdus amendamente, în <clears throat> încercarea de a aduce o contribuție pozitivă la raport. În proiectul de raport începem printr-o evaluare a amenințării și în această evaluare reflectăm la formele de terorism pe care trebuie să le analizăm. Nu vorbim doar de extremismele religioase, jihadiste sau religia în sine, ci e vorba de activitatea unor grupuri, adesea grupuri mici, grupuri naționalist separatiste, care nu pot fi nici ele ignorate sau subestimate. Și e bine ca raportul să țină seama și de această fațetă a terorismului. În raportul Europol, gravitatea acestei amenințări e de asemenea reamintită. Am spus-o și cu alte prilejuri. Nu trebuie subestimat schimbul de informații, pentru că e un mijloc fundamental pentru a combate un fenomen internațional care nu cunoaște frontiere. Prin urmare, tot ce, Moni- ce Monica a spus e deosebit de important, dar trebuie mai apoi aprofundată reflexia pe tema interoperabilității. Trebuie să obținem un text echilibrat un text care să răspundă exigențelor uh, deosebit de ridicate în ce privește protecția datelor personale și a vieții private, dar trebuie ca statele membre să dispună de o bază de date pe care să o poată consulta cu ușurință și care, în mod rapid, să le ofere informațiile de care au nevoie. În ce privește victimele, vreau să mulțumesc uh, colegilor pentru abordare, iar experiența spaniolă e fără îndoială extrem de importantă în acest sens. Voi avea contribuții și la acest capitol, dar ce s-a spus e foarte important. În ce privește drepturile fundamentale, mulțumesc Monica de a fi subliniat și de a fi insistat asupra acestui punct, protecția datelor cu caracter personal. E o temă la care vom reveni, fără îndoială. Și ceva mai târziu am să revin asupra temei ce ține de propaganda online și uh, mesajele de incitare la ură. E foarte important să existe dispoziții ce permit utilizatorilor să semnaleze mesaje cu conținut propagandistic, însă trebuie să îi se alăture o garantare a suprimării mesajelor ce incită la ură și asta prezervând dreptul la exprimare. Apoi, ce privește închisorile. Ei bine, și aici voi aduce o contribuție ulterioară. În Italia avem oarecare experiență. Personalul care lucrează în penitenciare trebuie format așa încât să poată identifica încă de la primele semnale eventuale radicalizări ce ar putea avea loc în spațiul carceral. În fine, tema finanțării terorismului. Sunt perfect de acord cu abordarea Helgei și a Monicai. Ajung acum la problematica frontierelor. Mulțumesc președinției, secretariatului și colegilor, le mulțumesc că au acceptat uh, ideea unei misiuni în Italia. Asta confirmă necesitatea de a înțelege cum trebuie lucrat cu fluxurile migratorii și asta chiar la noi acasă, în interiorul țărilor europene. Și asta începe, bineînțe începe, bineînțeles, la frontierele noastre externe, <clears throat> porturile din Mediterana, în Italia. Bună oară! Există puține cazuri în care teroriști eh, care au și acționat să se infiltreze în fluxurile migratorii. <clears throat> Majoritatea atentatelor uh, au fost efectuate de persoane care se aflau deja în Europa și de aceea doresc să evităm orice amalgam între terorism și uh, imigrație. În schimb, e necesară consolidarea controlului la frontiere tocmai prin schimbul de informații, un schimb fluid și un schimb de informații pertinente. Pentru ca um, gărzile de frontieră să poată aresta uh, doar persoanele mm, suspecte. În Sicilia noi avem multă experiență în domeniu, Uh, știm să identificăm și să reacționăm rapid la primele uh, semnale. Repet, e un subiect foarte important pentru că acest control la frontierele externe e indispensabil. Poate că mai trebuie să facem lucruri pe această temă, dar cred că am vorbit destul de mult. Uh, ar trebui să abordăm și tema uh, întoarcerii familiilor uh, luptătorilor străini, în special a copiilor, înspre Europa. Copiii care s-au născut și au crescut poate pe teritorii aflate în război. Trebuie văzut <clears throat> care e comportamentul lor în clipa în care ar reveni în Europa? Au fost sau nu condiționați de uh, comportamente tocmai din aceste zone de conflict? Sunt copii, deci, care trebuie urmăriți, trebuie ajutați să depășească traumatismele uh, suferite. Iată în linii mari care au fost comentariile mele. Îmi cer scuze că am uh, depășit cele 5 minute și, în orice caz, am să introduc amendamente în cooperare cu colegii din comisie. Mulțumesc, spune președinta, pentru aceste observații. Acum îi dau cuvântul lui Maite Pagaza Urtundua. Muchísimas gracias, presidenta. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Mă alătur și eu celor care au uh, mulțumit uh, raportoarelor. Eu am trăit terorismul dintr-un colț al Europei timp de zeci de ani. De aceea sunt extrem de conștientă de importanța activității noastre aici. Uh, niciun stat membru singur nu poate face ce facem noi aici. Pentru că avem un observator, un punct de observație general care ne arată situația de ansamblu, uh, ne arată amenințările, riscurile la care suntem expuși și ne arată care sunt punctele slabe care trebuie îmbunătățite. În fiecare dintre misiunile pe care le-am făcut, uh, procurorii, judecătorii, experții în prevenire ne-au cerut lucruri ne-au cerut să facem lucruri pentru că statele membre au situații foarte diferite, foarte heterogene în ceea ce privește uh, riscurile, capacitățile de reacție și istoria pentru a face față nu doar provocării uh, terorismului jihadist, dar și celorlalte forme de terorism cu care ne vom confrunta, din uh, păcate, Trebuie uh, să avem uh, o deschidere mai mare, o viziune mai largă. Trebuie să putem face reforme viitoare și trebuie să putem uh, să recomandăm politici statelor membre care văd lucrurile doar din perspectiva lor îngustă. Uh, Uh, e foarte important pentru că terorismul este o problemă transnațională și așa va rămâne. Într-o lume globalizată așa vor sta lucrurile, indiferent dacă e vorba de terorism, de, stema, de extrema stângă, de extrema dreapta, uh, vom vedea, uh, datorită globalizării, așa vor sta lucrurile. Sunt de acord cu doamna Chinici faptul că trebuie să ne folosim de ultima evaluare a Europol. Trebuie ca ea să fie cât mai descriptivă din punctul de vedere al interoperabilității, cred că suntem cu toții de acord. Vrem să fie datele uh, cât mai calitative și de aceea trebuie să recomandăm statelor membre să nu mai fie egoiste și să contribuie cât pot de mult la investigații. Trebuie să promovăm acest lucru. La fel se întâmplă și cu uh, definițiile și cu lacunele uh, în sistemele judiciare sau um, în sistemul uh, anchetelor efectuate de procuratori. E important să existe control judiciar uh, pentru a garanta că ce face poliția uh, și celelalte servicii de informații uh, se petrece cum trebuie. Încrederea uh, se bazează pe bune practici, dar și pe o formă modernă și eficientă de a înțelege controlul judiciar. Acest lucru poate oferi garanții și liniște celor care avem uh, viziuni ideologice diferite și care reprezentăm diferite interese din societate. Desigur, uh, nu, am decât, nu pot decât să aplaud faptul că încercăm să vedem lucrurile și, din, și prin ochii victimelor de uh, șapte ani încerc să fac instituțiile europene să înțeleagă că trebuie să ne ocupăm mai bine de victimele terorismului și că trebuie să încercăm uh, pe, să, în primul rând să reducem numărul acestora și să le ajutăm să se reintegreze în, uh, în societate, pentru că bunele practici încă nu există. În ceea ce privește amenințarea teroristă, așa cum a spus și doamna Chinici, trebuie să înțelegem că migrația trebuie tratată altfel. Pentru că noi vrem să avem aici un text echilibrat și sunt sigură că vom reuși. Raportoarele au făcut o treabă excelentă și cred că vor putea incorpora uh, multe din propunerile noastre pentru a exista coerență și pentru ca toate grupurile să se poată uh, regăsi în text. În ceea ce privește uh, radicalizarea, prevenirea radicalizării, uh, trebuie să putem avansa și aici, dar o vom face mai încet decât facem în alte domenii. Pentru că, da, e un subiect în care nu am făcut destul. Avem nevoie de mai multe. Nu am putut dezvolta 100% sistemul de prevenire a radicalizării. Parlamentul poate face mai multe, cred că acest lucru va rămâne uh, în suspensie și cred că va trebui să mai reflectăm asupra lui. Cooperarea, schimbul de informații sunt cheie și toate uh, lacunele care există și care s-au identificat prin experiența statelor membre, noi trebuie să fim oglinda care să le arate statelor membre ce fac greșit, trebuie să fim mai eficienți, trebuie să acționăm și în sensul prevenirii finanțării terorismului. Nu vreau să vă repet prea mult timp, dar cred că răspunderea este comună și ce rămâne nerezolvat aici în ceea ce privește prevenirea radicalizării violente și delegitimizarea acestor fenomene ideologice trebuie să rămână teme pe care le vom trata pe viitor mai bine și vreau să le mulțumesc raportorilor pentru uh, eforturile lor de până acum, pentru eforturile constante pe care le-au făcut. Vom încerca să aducem recomandări pe care sper să le puteți incorpora. Mulțumesc! Merci beaucoup, uh, Mai. Mulțumim, Maite! Ai sintetizat foarte bine și acum îi dau cuvântul doamne Eva Jolie pentru grupul verzilor. Mulțumesc, uh, doamna președinte cum uh, știți, voi încerca să înlocuiesc pe colegul nostru Ian Filip, care a făcut o muncă remarcabilă și dificilă. Um, începând cu a mulțumi doamnei Holmeier și doamnei Stevens pentru proiectelor de raport, care conține foarte multe elemente pozitive, elemente cheie pentru a ameliora combaterea terorismului în UE. Îndeosebi, susțin cauza unei mai bune cooperări între statele membre și mai multe schimburi de bune practici, cum ar fi combaterea radicalizării. Uh, recomandări în ce privește protecția victimelor și căi de a aborda în mod mai adecvat finanțarea terorismului. Consider că putem dezvolta mai departe aspectele în care um, UE poate aduce o valoare adăugată în combaterea terorismului și mă gândesc bună oară la ideea creării unei unități de investigație financiară pentru a facilita schimbul de informații financiare și a avea o mai bună viziune de ansamblu asupra tranzacțiilor financiare suspecte. În mod similar, trebuie să subliniem utilitatea cooperării judiciare la toate nivelurile în UE și știm că cooperarea nu poate fi comparată nu poate fi comparată cu munca de unul singur și tocmai de aceea uh, biroul procurorului european trebuie uh, susținut. E nevoie să evaluăm mai bine impactul tuturor propunerilor legislative, îndeosebi impactul asupra drepturilor fundamentale și libertăților. Trebuie să ținem seama de riscurile de supraveghere în masă în societățile noastre, asta înainte de a introduce peste tot baze de date biometrice și multiple. Știți că eu cred în analiza umană a unor date specifice mai degrabă decât o colectare în masă a datelor care adesea e costisitoare și ineficace. Prin urmare, recomandarea noastră e că o politică de combatere a terorismului nu se numără prin uh, a, atacurile uh, uh combătute, ci număr de atacuri dejucate. Înseamnă educație, uh, ameliorarea condițiilor în penitenciare, Uh, care, din păcate, în majoritatea statelor europene e uh, o situație teribilă, cum știm din raportul de anul trecut, și, de asemenea, e nevoie de o politică externă coerentă. Cred că principalul punct de dezacord din partea mea vis-a-vis -vis de raport e că terorismul e prezentat uh, ca fiind o problemă de ordin religios. Eu uh, cred că e greșită această abordare. Vorbim de violență politică și asta indiferent de inspirație, dacă e vorba de extrema stângă sau extrema dreaptă, sau dacă e vorba de fundamentalism religios și cred că trebuie să evităm să lăsăm impresia că noi considerăm terorismul ca fiind o problemă strict religioasă. Cred că acest lucru ne va împiedica în reflexia noastră și nu ne va permite să găsim soluțiile pe care le dorim în combaterea terorismului. Aștept cu interes dezbaterile care vor veni în lunile care vin pentru ca recomandările noastre să fie cât mai utile și să obținem un maxim de informații din audierile și studiile pe care le-am comandat. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, Eva Jolie. marie Cristin Vergia acum pentru GUE. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și eu, uh, le mulțumesc și eu raportoarelor noastre. Uh, să încerc să încerc să merg repede pentru a câștiga timp. Sunt multe puncte cu care sunt de acord. Am să insist mai degrabă asupra punctelor unde aș fi mai degrabă în dezacord sau punctele de neînțelegere. Eu cred că e eficace pentru munca noastră. În ce privește evaluarea amenințării. Îl luați ca perioada de referință 1998-2018 și nu înțeleg prea bine de ce această perioadă de referință, pentru că multe lucruri s-au schimbat și au evoluat uh, în acest interval. Eu cred că trebuie să fim atenți inclusiv la aceste referințe. Să nu uităm să comparăm numărul de atentate și numărul de victime deoarece, într-adevăr, atentatele ce țin de terorismul islamist sau religios sunt cele care fac cel mai multe victime, dar nu sunt cele mai numeroase atentate. Și când atacăm problema terorismului, eu cred că trebuie să avem o viziune globală a fenomenului. Iar dacă aș avea un reproș de făcut proiectului de raport, este că e mult prea axat pe terorismul religios. Și pare să nu țină seama de celelalte forme de terorism. În timp ce știm prea bine, pentru că ni s-a spus în repetate rânduri, că terorismul separatist persistă și că terorismul uh, de la extrema dreaptă e uh, în continuare viu. În Franța noi tocmai am um, de jucat o astfel de rețea de terorism de uh, ultradreapta care pregătea atentate. Um, Altminteri, raportul e cumva prea mult centrat și pe dimensiunea externă a pericolului. Sigur că nu înseamnă că nu trebuie să evocăm aceste probleme, dar cum s-a mai spus deja, majoritatea atentatelor, chiar islamiste și religioase, nu au fost comise de persoane care veneau din exterior. Este o minoritate incalculabilă și cred că nici nu mă exprim suficient de corect în, dacă mi-am bine din cifrele pe care le-am văzut. În fluxurile migratorii în 2015-2016 s-au numărat doar două persoane dintr-un milion uh, cu intenții teroriste. Deci, uh, cred că consacrăm poate prea multă energie pe această temă. Mai mult decât atât, mi se pare că ne concentrăm prea mult pe tema migrației și că, pe de altă parte, ă, dublăm cumva eforturile ă, pe care pe această temă Parlamentul le face ă, în alte comisii. Deci dublăm cumva munca în Parlament și ne situăm cumva în contradicție cu misiunea noastră. La fel, uh, Uh, tema Schengen, aș numi acesta pachetul frontieră. Și aici Parlamentul European a lucrat, lucrează, adoptând deja o seamă de text. Îl văd pe domnul Diaz de Mera aici în sală. Uh, sistemul de intrare și ieșire din zona Schengen răspunde unor cereri uh, care se fac și în acest raport. Mâine vom adopta sistemul ETIAS care și el răspunde la astfel de cereri. Comisia Libe lucrează pe <clears throat> tema interoperabilității între diferitele sisteme. Iar raportul dă impresia că Parlamentul European nu face toate aceste eforturi. E bine, mi se pare că trebuie să avem o viziune mai globală pe aceste teme. Poate că trebuie să facem chiar o ședință cu ceilalți raportori care tratează aceste teme. Dar aici mi se pare că uh, avem o problemă de coerență la nivel de Parlament. Sunt de acord cu tot ce s-a spus despre cooperarea între statele membre. Cred că aceasta rămâne o problemă principală. Fac parte și din grupul Schengen cu domnul Coelho și când ne uităm la evaluările sistemului Schengen, pot să vă asigur că situația e dramatică. Din cauza felului în care se comportă statele membre și refuzul de a, a uh, face schimb de informații. Am să spun lucrurile cum sunt, doamna Holmeier și doamna Stevens. Și dumnealor nu se vor mira. Alineatul despre drepturile fundamentale mi se pare insuficient. Da, cetățenii au dreptul la securitate, da, cetățenii au dreptul la viață, da, cetățenii au dreptul și la siguranță. Însă, numai și numai printr-un echilibru între diferitele drepturi și nu poate să existe o prioritate între cutare sau cutare drept. Drepturile fundamentale se află sub umbrela principiului de <clears throat> necesitate, dar și de echitate. Curtea de Justiție reamintește mereu aceste lucruri. Apoi, altă temă care mă preocupă și care a fost evocată cred că de către Eva Jolie, finanțarea terorismului. Trebuie să mergem mai departe. Nu mai știu care dintre interlocutorii noștri a insistat asupra faptului că e nevoie de o monitorizare a tranzacțiilor financiare, fie că acestea se situează în interiorul sau în exteriorul Uniunii Europene. Avem instrumente pe care eh, dorim să le folosim în monitorizarea persoanelor. Acele instrumente ar trebui să fie utilizate și pentru monitorizarea tranzacțiilor financiare, mai ales pentru că știm că există o corelare între tema terorismului și a traficului de arme și traficul de droguri. Acestea sunt principale surse de finanțare ale terorismului. sau chiar și traficul de obiecte uh, culturale și artefacte în niște rețele cu dimensiunea internațională. Mai cred că o seamă de elemente solicitate în acest raport trebuie văzută și din perspectiva viitorului CFM și odată cu evoluția acestuia, așa cum ne-a, ne ne prezentat Comisia viitorul cadru financiar multianual. În fine, prevenția e un aspect care nu e îndeajuns subliniat și cu propriile mele cuvinte, aș spune că raportul e prea securitar și nu e destul de concentrat pe tema prevenției. vis-a-vis -vis de radicalizare, pentru că dacă vrem să lucrăm în școli, trebuie să lucrăm pe prevenție, trebuie ca profesorii să fie formați și asta în amonte, tocmai pentru a detecta cele mai mici semnale de radicalizare și aici trebuie să facem mai multe eforturi. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Marie Cristin Vergea, pentru aceste observații, pentru aceste piste de reflexie și pentru viitoarele amendamente. Domnul Dominic Marta nu este prezent și atunci îi dau de dată cuvântul comisiei, reprezentată domnul Onidi, uh, circa 10 minute, dacă uh, puteți respecta uh, timpul. Uh, ne permite apoi să trecem la DI. Vă rog. Mulțumesc, uh, doamna președintă, pentru această um, oportunitate. Nu doresc să comentez raportul în detaliu, pentru că consider că acesta este privilegiul comisarului King, care va veni în septembrie să ne vorbească, însă este o onoare pentru mine să particip la prima discuție cu privire la acest proiect de raport și sunt foarte bucuros să fiu aici pentru că consider că raportul este într-adevăr unul uh, foarte important, o contribuție de nivel înalt a Parlamentului European cu privire la politica de combatere a terorismului. Cred că mm, într-o perioadă scurtă de timp uh, s-a obținut o evaluare pertinentă și obiectivă a ceea ce s-a făcut deja cu privire la uh, lupta împotriva terorismului la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, oferiți uh, o perspectivă proaspătă cu privire la tendințele și evoluțiile care au avut loc. Există anumite lacune care trebuie acoperite și, de asemenea, zone unde trebuie să ne mai adaptăm un pic uh, abordarea. Și înainte de a, a ajunge la a spune ceva, ei bine, cred că un punct critic ar fi că este un pic cam lung acest raport. Raportul uh, mi se pare, după cum spuneam, puțin cam lung, pentru că, um, într-adevăr, conținutul este foarte bun și de aceea probabil că este atât de lung. Iar din ceea ce am auzit în această dimineață, cu privire la Uh, punctele critice care au fost exprimate, ei bine, dacă există îndoieli cu privire la echilibrul necesar între securitate și drepturile fundamentale, da, probabil că raportul ar putea să uh, sublinieze chiar mai clar faptul că există aici un echilibru care trebuie respectat. De asemenea, sunt de acord că nu ar trebui să lăsăm spațiu pentru neînțelegeri, pentru că terorismul uh, nu are legătură numai cu religia și uh, apreciez intervențiile pe această direcție, nu are legătură și cu o amenințare externă, cât se poate de clar. Deci există și o amenințare internă și de aceea și aveți părți atât de uh, detaliate cu privire la Uh, acțiunile de antiradicalizare. Apreciez uh, și ceea ce au spus cei care au spus că ar trebui să um, potrivim ambițiile din uh, raport cu cadrul financiar, pentru că multe dintre ideile exprimate și punctele exprimate vor fi cele corecte care vor beneficia și de finanțare în anii ce urmează. Doresc să subliniez câteva puncte. În primul rând, Cred că raportul prezintă în mod cât se poate de lucid faptul că terorismul este un lucru care a fost luat în serios la nivel european. A devenit, Uniunea Europeană a devenit un actor important în combaterea terorismului. Făcând acest lucru, nu a înlocuit ceea ce trebuie să facă statele membre. Și cred că ați subliniat foarte bine în această privință competențele partajate în acest domeniu și, de asemenea, valoarea inițiativelor Uniunii Europene care nu înlocuiesc, ci sprijină acțiunile statelor membre, mai ales atunci când vine vorba despre acoperirea tuturor dimensiunilor de sprijin oferite de agenții și raportul solicită chiar mai mult sprijin care să fie oferit de către aceste agenții, însă nu numai de către Europol, ci și de partea judiciară, Eurojust și de asemenea din partea celorlalți actori implicați, precum Frontex, Frontex în ceea ce privește uh, frontierele sau uh, EU, LISA în ceea ce privește sistemul de informații. Al doilea aspect, care este de asemenea foarte important pentru noi, este uh, accentul pe care îl puneți pe implementare. Și sunt uh, recunoscător pentru dumneavoastră că faceți uh, acest lucru, pentru că în felul acesta ne sprijiniți pe noi în îmbunătățirea nivelului de implementare al numeroaselor măsuri care au fost emise pe parcursul anilor. Acesta este principiul fundamental pe care l-am urmărit în zone și domenii delicate și importante, precum interoperabilitatea. Este important să se ofere sisteme noi, dar de asemenea să se găsească căi uh, bune pentru a uh, face tot ce se poate cu ceea ce avem în prezent și pentru a valorifica totul uh, la cote maxime. Este, după părerea mea, o abordare echilibrată, pentru că recunoaște natura esențială a informațiilor, a datelor, necesitatea de analiza acestora, dar și de partajare a lor. Ceea ce propuneți dumneavoastră în proiectul de raport este important. Acest mm, sistem de schimb de informații automatizat este un uh, principiu puternic. Pentru că, într-adevăr, dacă partajăm uh, spații comune și frontiere comune, este absolut normal ca orice informație care intră în posesia uneia sau celeilalte dintre autorități să fie partajată automat. Deci să fie pusă automat la dispoziția celorlalți care au uh, responsabilități similare în ceea ce privește protecția spațiului nostru comun. În această privință, consider că ați uh, inițiat niște direcții importante în ceea ce privește colectarea de informații, păstrarea datelor, de asemenea un uh, aspect foarte important pentru noi, mai ales în pregătirea liniilor orientative pe care le-am promis cu privire la păstrarea datelor, pentru că știm cât este de important ca datele să fie păstrate Uh, cu scopul unor uh, anchete viitoare, dar și pentru a uh, putea iniția um, urmăriri. Este important să se lucreze în continuare la nivelul grupurilor de nivel înalt de experți și este foarte important să ne oferiți în continuare stimulente pentru a merge mai departe, mai ales um, cu măsuri care sunt necesare a se dezvolta la nivelul Uniunii Europene, astfel încât să îi uh, ajute pe toți cei care uh, se găsesc pe teren și sunt disperați, de fapt, din cauza complexității fenomenului cu care se confruntă. Mulțumesc că ați menționat și aspectele legate de finanțare. Sunt recunoscător uh, doamnei Eva Jolie pentru faptul că a subliniat atât de clar acest punct. Există o limitare clară cu privire la ceea ce poate oferi actualul sistem uh, astfel încât uh, informațiile să fie uh, puse la dispoziție în scopul uh, investigării și a urmăririi penale au fost, uh, au existat realizări uh, în acest context, de aceea am și făcut o propunere pe care dumneavoastră o examinați, dar acesta este într-adevăr un domeniu în care trebuie să mergem mai departe și voi examina îndeaproape propunerile dumneavoastră, mai ales acest concept al uh, TFTS al acestui sistem de urmărire a finanțării acțiunilor teroriste la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, accentul pus pe uh, securitatea cibernetică este foarte important. Nu trebuie să uităm uh, infrastructura clasică și, de asemenea, căile clasice de protecție a infrastructurii clasice din cadrul societăților noastre. Toate aceste lucruri au fost discutate și sunt uh, aspecte care se vor regăsi la modul automat în raportul final. Noi dorim să integrăm în evaluarea noastră actuală aceste aspecte și să găsim o cale uh, de a integra aceste lucruri în uh, propunerea noastră pe vi- uh, de viitor. În final, doresc să vă mulțumesc pentru nota suplimentară cu privire la victime Într-adevăr, este important să privim toate dimensiunile, de la implementarea a ceea ce există deja, mai ales în contextul directivei privind lupta împotriva terorismului, dar să oferim uh, și alte elemente idei suplimentare care sunt valoroase nu numai pentru doamna milke uh, și pentru activitatea ei actuală cu privire la statutul victimelor, ci și pentru noi, astfel încât să putem să uh, dezvoltăm noi inițiative. Cu aceasta vă mulțumesc foarte mult, a fost un privilegiu pentru toți oficialii Comisiei de a contribui uh, la activitate atunci când am fost solicitați și suntem foarte bucuroși de rezultatele care au fost uh, obținute până acum. Merci beaucoup à la Commission de cette. Euh, euh, Mulțumesc uh, mult Comisiei pentru această abordare și pentru această analiză. Acum voi da cuvântul colegilor din sală. Deja mai mulți s-au înscris la cuvânt. Vă propun să nu vorbiți mai mult de două minute. Uh, pentru ca cele două coraportoare să aibă ceva mai mult timp la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. Arnaud Danjean are cuvântul uh, două minute. Mulțumesc, uh, vreau să le mulțumesc raportoarelor, uh, au făcut o treabă excelentă, așa cum au spus mai mulți. Precizez că vorbesc în nume propriu, nu ca și coordonator PPE, deci fac observații strict personale. Punctele foarte pozitive, uh, în opinia mea, uh, sunt chestiunile tehnice, ele sunt foarte precise, tot ce ține de interoperabilitate uh, e foarte important, din punctul meu de vedere este ceva crucial. Păstrarea datelor reprezintă o chestiune importantă. În ceea ce privește finanțarea, uh, Um, lucrurile spuse înaintea mea sunt uh, foarte corecte și uh, uh, pozitive. Am câteva rezerve. Sunt mai multe puncte, pasaje, când se face legătura între criminalitate și terorism, de parcă ar fi fost uh, o noutate, ceva abia descoperit sau ceva ce este în creștere. Însă această legătură există dintotdeauna. Rețelele teroriste uh, se hrănesc din activitățile criminale, uh, atât în recrutarea personalului, cât și în finanțare experiența mea um, în Rube din 2015 cu acele uh, uh, organizații uh, criminale mi-a arătat acest lucru. Există în continuare pasaje în text în care acordăm prea multă importanță chestiunilor din exterior schimbul de informații totuși este uh, unul susținut, uh, este intens, nu trebuie să subestimăm ce există la ora actuală, chiar dacă o organizare mai bună ar fi posibilă. E adevărat, uh, Europolul este hubul privilegiat prin care trebuie să treacă informațiile, însă sunt oarecum reticent la um, sporirea rolului Europol în sensul sporirii resurselor și personalului, pentru că uh, ei uh, trebuie să se um, ocupe de anumite chestiuni legate de terorism, însă agențiile de pe teren trebuie să facă majoritatea activităților, pentru că dacă Europolul se ocupă de toate, creăm un monstru birocratic. Deci, uh, Cred că este bine totuși să spunem că Europol trebuie să devină hub-ul informațional european. Mai am um, uh, câteva rezerve în uh, ceea ce privește uh, organizația, uh, organizațiile islamice. Sunt de acord cu închiderea lăcașelor de cult și cu expulzarea celor care uh, instigă la ură și care propovăduiesc islamul radical. Însă um, nu uh, trebuie să complicăm uh, ex, ex, excesiv lucrurile. În uh, Franța, de 30 de ani, um, lucrăm uh, pentru a um, face lucrurile acestea uh, bine. Uh, orice structură moderată am încercat să creăm. Întotdeauna vor exista structuri clandestine care o vor submina. Cred că e greu să dăm noi indicații precise, să prescriem noi uh, ce înseamnă o organizație islamică acceptabilă. Uh, nu putem face noi uh, ierarhii între religiile existente, chiar dacă există unele în Europa cu care suntem mai obișnuiți. Mulțumesc, da, Danjean. Ana Gomes are cuvântul. Da, vreau și eu să le mulțumesc raportoarelor și raportorilor din umbră pentru această dezbatere. Trebuie să ajungem uh, la un text care să ne reprezinte pe toți. Sunt uh, de acord cu ce a spus um, Caterina mai devreme. Vreau și eu să subliniez ca maite că fără Uniunea Europeană nu putem combate în mod eficient terorismul poate că ține și de răspunderea statelor membre, însă fără uh, acțiune la nivel european, fără Uniunea Europeană, nu putem face față uh, terorismului transnațional pentru a controla frontierele externe, pentru a face schimb de informații, pentru mai multe uh, activități este absolut necesară Uniunea Europeană. Cred că acest raport ar trebui să plaseze fenomenele teroriste, așa cum uh, apar ele în Uniunea Europeană, în contextul uh, global. Există date uh, care ne-au parvenit prin raportul Europol. Nu trebuie să rămânem cu impresia că mai rău decât acum nu se putea și că acesta n-ar fi un fenomen cu care ne confruntăm de o viață întreagă. Eu nu sunt deloc de acord cu faptul că se face confuzia și se asociază prea mult acest fenomen al terorismului cu fenomenul migratoriu. Nu este corect, nu este realitatea, nu asta am văzut, nu asta am înțeles. Și soluția nu reprezintă expulzarea. Expulzarea nu înseamnă că ne protejăm, nu înseamnă că punem în aplicare justiția. Uh, Așa cum a spus și Marie Christine, uh, există o problemă pentru că nu se investește suficient în prevenire și pentru prevenirea radicalizării în afara sau în interiorul închisorilor, că nu se fac destule la nivel social. Cred, așa cum au spus-o mai mulți, printre care Comisia și Eva Jolie, cred că finanțarea terorismului uh, ar trebui uh, să uh, fie o prioritate. Am văzut um, că s-a propus uh, o unitate de informații secrete financiare, s-a propus acest lucru prin directiva um, privind spălarea de bani. Eu sunt pentru un TFTP, un program de uh, supravegherea finanțării terorismului nu cred că trebuie să recurgem la ajutorul Statelor Unite să mm, sunt însă și alte chestiuni importante. Vanii pe care îi vărsăm noi, uh, organizația teroristă, prin sistemul uh, de nerabursare a TVA-ului și uh, mai sunt și probleme cu bitcoinurile, cu criptomonedele. Trebuie să facem ordine aici. și uh, trebuie să precizăm că nu e vorba de terorism religios, ci de un fenomen politic, de terorism politic. În ceea ce privește infrastructurile critice, cred că nu este în regulă că statele membre nu furnizează informații, nu fac schimb de informații în ceea ce privește infrastructurile critice și uh, infrastructurile nucleare. Nu este în regulă să, să nu ni se spună care este situația cu uh, centralele nucleare din apropierea portului din Anver. Este o chestiune de importanță esențială. Este de neconceput că statele membre încearcă să ne ascundă informații. Sunt de acord cu ce a spus Marie Cristin Vergea în ceea ce uh, privește coordonarea cu LIBE. Cred într-adevăr că um, în text uh, sunt recomandări interesante, importante. În acest sens, vă mulțumesc. Mulțumesc, Birgit Sipel, are cuvânt. Mulțumesc uh, foarte mult. Voi începe um, cu o observație de natură generală cu privire la lungimea raportului. De ce este raportul atât de lung? Ei bine, inițial am avut impresia că raportul ar trebui să prezinte care sunt deficitele și să vină cu propuneri cu privire la acoperirea acestora. În raport sunt numite și aspecte care au fost de mult rezolvate sau altele care tocmai sunt în dezbatere. Și mă întreb dacă dorim cu adevărat un raport care să numească absolut totul încă o dată și să transmită ideea că în domeniul respectiv nu am făcut încă nimic, de aceea cred că ar trebui să mai reflectăm un pic asupra structurii. Colega Stevens, uh, pentru că am câteva întrebări către ea, s-a referit la protecția frontierelor. Doresc să spun că grupul nostru politic a fost întotdeauna în uh, favoarea a spune că, da, frontierele externe ale statelor membre sunt frontiere europene și trebuie controlate în comun. Nu doresc să ne uh, îndepărtăm de uh, toate celelalte, nici de oamenii care uh, fug și care se refugiază, uh, doamna Chinici a atras atenția asupra unui lucru și anume că după raportul Europol, majoritatea atentatelor de anul trecut nu au putut fi explicate prin uh, terorismul islamist, ci prin extremism, separatism și alte uh, tendințe de acest gen. Deci, uh, efectuate de oameni care sunt deja în Europa. De aceea, nu trebuie să uităm acest lucru atunci când luăm măsurile corespunzătoare. Și atunci când au fost implicați foști refugiați, s-a dovedit în detaliu că a fost vorba despre oameni care, după uh, ajungerea lor în Europa, s-au radicalizat. Și nu trebuie să uităm acest lucru. Înțeleg ceea ce a spus uh, doamna Monica Holmeier cu privire la uh, sprijinul și uh, asistența acordată victimelor terorismului. Dar sunt oarecum îngrijorată, pentru că nu toate victimele atentatelor și atacurilor teroriste sunt uh, acte de terorism. Sunt multe victime care întâmplător au devenit victime ale uror infracțiuni. Și eu cred că pentru victime nu este nicio diferență dacă au devenit accidental uh, victime ale unui atac terorist sau uh, accidental victime ca urmare a unui uh, jaf asupra unei bănci. Deci aici cred că ar trebui să mai analizăm puțin, să vedem cum putem ajuta toate victimele tuturor tipurilor de infracțiuni astfel încât uh, niciun, nicio victimă să nu rămână uh, fără să existe consecințe. De asemenea, sunt de acord cu doamna Holmeier și anume că, într-adevăr, există un motiv pentru care există mai multe atentate din mai multe părți. Sigur, uh, terorismul islamist este unul dintre aceste motive, așa cum a spus doamna Holmeier, dar nu este singurul motiv. Există legături și cu abordarea adesea foarte emoțională și dezbaterea foarte încărcată care are uh, legătură cu migrația. Și cred că și în această privință ar trebui să ne asigurăm că ducem întotdeauna dezbaterile corecte. În ceea ce privește interoperabilitatea, discutăm deja despre acest lucru. Nu înțeleg de ce acest aspect ar trebui să mai fie menționat. Iar în ceea ce privește schimbul automat de date, cred că problema nu este faptul că statele membre sunt toate uh, atât de rezistente la a face acest lucru, ci mai degrabă, cum a spus spus domnul Danjean, adesea autoritățile polițienești din statele membre sunt dotate necorespunzător din punct de vedere tehnic. Există și definiții diferi- diferite în ceea ce privește infracțiuni grave sau acțiuni de terorism. Așadar, există multe neclarități cu privire la care sunt datele care ar trebui să fie schimbate. Și există neclarități cu privire la calitatea datelor și nu numai calitatea tehnică a amprentelor, ci și calitatea principială. De exemplu, de când uh, o recunoaștere este atât de clară, astfel încât să fie introdusă în sistemul european. Comisarul King a spus însuși că mai este necesar să clarificăm lucrurile în această privință. Ei bine, eu aș dori să facem acest lucru înainte să luăm măsuri de pe urma cărora să nu beneficieze nimeni până la urmă. Iar în ceea ce privește uh, informațiile care instigă la ură, ei bine, trebuie să verificăm dacă ștergerea acestora este măsura corectă. Pentru că eu cred că, ținând cont de contextul de rasism, extremism, naționalism, ar trebui să întărim societatea noastră, să consolidăm discursul democratic și nu pur și simplu să ștergem tot ceea ce nu ne convine sau ni se pare periculos. Cred că avem nevoie mai degrabă de o confruntare cu astfel de lucruri pentru a îi întări pe oameni, pentru a îi ajuta pe cei care aud așa ceva să nu le și urmeze fără să se gândească la ceea ce fac de euh, ces remarques. Mulțumesc pentru aceste observații. Vă vor putea da un început de răspuns celor, cele două raportoare. Domnul Frunzulică, două minute. Două, vă rog, nu mai mult. Cam Mersi beaucoup, madame la Mulțumesc mult, doamnă președinte. Aș vrea să vă întreb dacă putem face amendamentele într-o singură limbă, dacă avem amendamentele în toate limbile posibile, fără microfon, vorbitorul și opri microfonul. Non, la technique, nu. alors ça sera très difficile si on va... Deci dacă avem amendamentele în toate limbile Uniunii Europene, va fi foarte dificil. Vom avea o situație îngrozitoare. De aceea vă propun, pentru că se folosește mult franceza aici, să avem amendamentele în franceză, de exemplu, pentru că folosim termeni diferiți în limbile noastre. Uh, on, on, the, on, the, on the report presented now, în ceea ce privește raportul, um, proiectul de raport, cred că știți că el nu subliniază în mod adecvat mai multe chestiuni importante. Permiteți-mi să menționez câteva dintre acestea. În primul rând, nu se subliniază, nu se menționează în raport sistemul foarte slab de securitate în Uniunea Europeană. Sunt multe aspecte aici și aș vrea uh, mai ales să, sub, să subliniez uh, necoordonarea granițelor europene. Faptul că bazele de date sunt fragmentate și incomplete, sunt mult prea multe baze de date, peste 10 baze de date care sunt în folosință în Uniunea Europeană pentru acest, acest uh, subiect. Este un dezastru, având în vedere situația cu care ne confruntăm resurse limitate și susținere limitată pentru forțele de securitate din mai multe state membre. Dacă analizăm bugetele alocate forțelor de securitate uh, și uh, unităților de combatere a terorismului sau unităților speciale de politică alocate acestei lupte combatere uh, a terorismului, vedem că resursele alocate acestui obiectiv sunt foarte limitate. Teroriștii au studiat și au exploatat toate aceste situații. Sunt um, eșecuri foarte mari de furnizare informațiilor secrete. Tocmai de aceea au avut loc în inima Europei toate aceste atacuri teroriste. Sunt multe lacune în uh, supraveghere, detectarea și prioritizarea amenințărilor uh, uh, eșecuri în, de partajarea informațiilor și în accesibilitatea datelor. Acest raport va fi analizat de toate forțele de securitate din Europa, de ministerele de interne, de apărare, de serviciile secrete din toate statele membre. Trebuie să venim uh, cu uh, un raport complet și important. They are not very well... Probleme cu uh, sistemul judiciar, acestea nu sunt uh, subliniate suficient, sunt diferențe de lege și de culturi, de securitate care uh, fac mai nevoioase uh, informa- nevoioasă uh, a nevoie schimbul de informații. Trebuie să existe un sistem comun, omogen, Of course, it was mentioned, but it has... Uh, S-a menționat, însă ar trebui subliniat uh, că uh, sunt rezultate nesatisfăcătoare în ceea ce privește combaterea radicalizării pe internet. Resursele sunt insuficiente și nu există răspundere suficientă din partea instituțiilor care uh, asigură aplicarea legii. Nu există nici resurse umane suficiente, nici resurse tehnice uh, suficiente în multe țări europene. Nu se implementează uh, suficient uh, cadrul de la prim, uh, registrul cu numele pasagerilor, vizele, uh, evidențele uh, referitoare la viză, adesea multe, acest, multe din aceste sisteme de informații nu sunt interconectate. Toate aceste date ar trebui să fie interconectate. De asemenea, ar trebui menționat um, mai mult faptul că la nivel european a crescut traficul ilegal se finanțează terorismul prin uh, activități criminale, um, se vânzarea de uh, bunuri contrafăcute, comerț cu arme ilicice și așa mai departe. Există probleme și nu uh, se poate implementa sistemul Schengen dacă două state cu graniță externă de la est um, nu sunt incluse în spațiul Schengen. Cum putem implementa sistemul Schengen fără România și Bulgaria? Euh, Mulțumesc! Uh, îi voi da acum cuvântul în concluzie doamnei Elena Valenciano, care este ultima care va încheia uh, șirul intervențiilor spontane. Două minute, vă rog, pentru a ne putea răspunde colegele noastre. Da, s-a spus cam tot ce doream să spun și eu. Cel mai important uh, cele mai importante lucruri, cum s-au spus. Sunt de acord cu ce a spus doamna Chinici, Vergia și Ana Gomez și Danjean Arnaud. Eu uh, consider că singura problemă pe care o are acest raport, care desigur este va fi îmbunătățit prin intervențiile colegilor, este că este o anumită amprentă uh, ideologică legată de islam. Mm, adică, dacă vrem să definim islamul radical, este posibil să nu fim de acord asupra unei definiții. Radical, cel puțin în limba spaniolă, nu uh, este un adjectiv negativ radical este ceva ce merge la rădăcina problemelor în percepția spaniolă. Islam violent, islam radical nu este același lucru, nu este același lucru să fii islamist radical și islamist extremist cu obiective violente. Nu este același lucru să ai un discurs instigator la ură și un discurs uh, radical islamist. În prima uh, definiție a islamului radical, să spunem că uh, vrem să îndemnăm statele membre să tolereze doar acele practici islamiste care sunt în conformitate cu valorile Uniunii. Dar ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Care sunt valorile Uniunii Europene care pot permite practicile? Eu am textul spaniol. Numai așa pot uh, să explic, uh, explic situația, nu? Deci, din punctul meu de vedere, uh, Problema este pentru că raportul uh, face o uh, teorie referitor la islam. Toată partea tehnică, uh, recomandările care pot fi îmbunătățite și așa mai departe, nu mă preocupă atât de mult. Ceea ce mă îngrijorează este faptul că noi definim ce este islam radical și ce nu este, spunem care sunt practicile care pot să fie întreprinse uh, în funcție uh, cu valorile Uniunii. Eu nu știu care sunt valorile Uniunii, acelea care lasă migranții să se nece sau care? Deci această parte legată de islam și de migrație cred că în mod evident trebuie supusă unei uh, selecții în consens, desigur. Eu nu sunt de acord uh, or cu ce se spune în acest sens în raport pentru că multe chestiuni se raportează la o definiție a islamului radical, a ce înseamnă islam radical, ce trebuie să facem cu islamul moderat, cum spunea Jean. Deci toate aceste chestiuni uh, mi se par uh, niște uh, mituri, niște chestiuni care sunt foarte discutabile, discutabile. Oricum, eforturile făcute sunt extraordinare și vă mulțumesc pentru uh, depusă. Elena Valenciano. Mulțumesc mult, spune președinte, pentru felul în care a identificat uh, elementele de ameliorat în săptămânile și lunile care vin. Dar acum, desigur, am să dau cuvântul uh, Uh, raportoarelor în timpul care ne rămâne sau și mai rapid dacă s-ar putea, pentru că această ședință practic lansează dezbaterea, se va încheia la ora 11 fix și anunță practic uh, intervalul ce va urma în pregătirea raportului și amendamentelor. Nu știu în ce ordine doriți să vă exprimați, dragi colegi, cum doriți. Uh, o să începem eventual prin Helga și apoi dăm cuvântul Monica, pentru că la început a fost invers. Nu? Preferați invers? Helga, te rog. Ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, aș vrea Întâi de toate să vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile constructive la dezbatere. Am luat notă de absolut toate remarcile făcute. Sigur că nu avem timp în această dimineață să răspundem punct cu punct sau să reacționăm la toate acestea. Însă după vacanță vom găsi timpul necesar și pentru asta. Oricum, eu aștept cu mare nerăbdare amendamentele și pe baza acestora eu sunt convinsă că vom ameliora textul. Totuși, câteva comentarii, dacă îmi permiteți, în special în ce privește islamul. Și dacă am înțeles, ă, dacă am înțeles eu corect ultima intervenție și sunt de acord cu colega, va trebui să vedem împreună cum putem găsi un just echilibru. Cred că împreună cu Monica am căutat echilibrul în textul nostru despre islam, dar dacă vi se pare că nu e suficient de echilibrat, e bine, atunci uh, aștept cu mare interes sugestiile uh, voastre așa încât împreună să putem continua să ameliorăm textul. Fiind, vorbu, fiind vorba de raportul dintre relațiile între statele membre și UE, eu aș zice că forța operațională trebuie să rămână în mâna statelor membre. Europa și agențiile, organismele sale trebuie mai ales să joace un rol de facilitator, de sprijin pentru statele membre în combaterea terorismului. Noi așa vedem lucrurile. Prin intermediul Europol, care susține deja forțele de poliție naționale, încercăm să realizăm o seamă de lucruri, dar firește trebuie să evităm ca Europol să înlocuiască autoritățile naționale. Sigur, rolul Europol e important, mai ales atunci când vine vorba de a decripta bunoare anumite mesaje, pentru că statele membre poate nu au capacitatea să o facă. Acum, uh, despre frontierele externe. Am uh, înțeles din intervențiile voastre că uh, doriți să evităm relația între migrație și terorism. Dar noi nu am spus la niciun moment dat că toți migranții sunt teroriști. Nu am scris așa ceva în text. Numărul de teroriști din fluxurile migratorii uh, e foarte limitat, am spus noi. Dar nu putem să nu evocăm deloc uh, acest canal migratoriu uh, pe care unii teroriști îl utilizează. Abdeslam a făcut atentatele la Bruxelles și Paris. Între Paris și Bruxelles a s-a deplasat pe canalele migratorii. Dacă e să facem o alegere, să luăm o decizie, trebuie să acoperim toate aspectele, iar combaterea terorismului e o luptă complexă la nivel național și la nivel european. Toți actorii, toate părțile trebuie să coopereze în cea mai bună manieră posibilă, așa încât toate piesele puzzle-ului să uh, se așeze împreună, doar împreună, vom putea duce la bun sfârșit acest exercițiu, așa că toate elementele de informație disponibile să poată fi luate în calcul și asta e valabil și în lectura raportului nostru, adică toate elementele sunt importante. Dacă vor, nu e vorba de dacă vorbim sau nu de uh, relația între migrație și terorism, ci pur și simplu trebuie să acoperim toate subiectele, toate temele. Uh, să nu uităm că la frontiera noastră sudică, mă gândesc bineînțeles la Mediterana și la Libia, există state în faliment, failed, așa numitele failed states. Iar uh, Daesh, uh, statul islamic, Uh, poate să înflorească în astfel de zone. Iată de ce frontierele noastre trebuie bine protejate și mă gândesc în special la frontiera de sud. Haideți să nu uităm că mulți combatanți sunt încă și astăzi în Siria și Irak și că poate și-ar dori să revină în Europa. E posibil pe anumite canale fluxuri de migrație poate și prin transportul aerian. Iată de ce trebuie să rămânem foarte vigilenți la astfel de eventuale tentative ale uh, luptătorilor străini care ar vrea să revină în Europa. În ce privește uh, partajarea responsabilității, sunt de acord cu ce s-a spus. Trebuie să cooperăm la toate nivelurile pentru a combate terorismul și trebuie de asemenea să reținem faptul că securitatea este și trebuie să rămână o competență națională. Evident, asta e și provocarea în Europa, dar Eh, asta spun tratatele. Deci nu putem decât lansa un apel ca statele membre să coopereze așa încât securitatea să domnească pentru toți. Aici are Europa o valoare adăugată de adus, însă noi pornim de la principiul că întâi și întâi de toate competența se situează la nivel național, dar e o valoare adăugată, aceea a cooperării eh, de a aduce mai multe garanții în materie de securitate, dar și de respectarea vieții private. Pentru că, repet, noi ne dorim un just echilibru între securitate și protecție a vieții private. Nici aici nu avem de ales, ci pur și simplu trebuie să găsim justul echilibru. Mulțumesc foarte mult, aștept cu interes amendamentele și vom relua dezbaterile după vacanța de vară. Acum îi dau cuvântul colegii mele, Monica Holmeier. Mulțumesc, spune președinte Monica. Te rog, ceva mai puțin de 5 minute. Și vă reamintesc că dacă lumea pleacă din sală, termenul de depunere a amendamentelor ca să prelungești răspunsul de Helga este 11 septembrie, o dată simbolică de altminteri, la orele prânzului. Monica, ai cuvântul pentru încheiere, 5 minute. Natalie. Mulțumesc, Natalie. În primul rând, cu privire la radicalizare. Până acum nici nu am observat atât de clar acest lucru, însă doresc să subliniez uh, cu privire la măsurile de prevenire și combaterea radicalizării, aici am inclus orice tip de radicalizare. Uh, fie că este vorba de religioasă, de stânga, de dreapta sau de orice altă sursă de inspirație, orice tip de radicalizare și extremism trebuie să fie combătut. Și astea sunt măsuri sociale și am uh, introdus acest lucru în mod conștient. Problema este că, într-adevăr, până acum am uh, procesat mult prea puțină expertiză în acest domeniu, la Parlamentul European în acest domeniu. Nu avem uh, suficiente ONG-uri, există în continuare uh, posturi vacante, colaborarea este încă insuficientă și de aceea indiferent de tipul de extremism, ex- radicalizare și alte evoluții uh, problematice, e bine, indiferent de cauzele care au provocat această tendință, cunoștințele cu privire la aceasta trebuie aduse la un numitor comun. Și cred că uh, trebuie să facem această prevenire a radicalizării. Aceste informații trebuie să le folosim atât la nivel de activitate științifică, până uh, la a le implementa prin uh, intermediul unor proiecte de integrare, de combatere a tendințelor de radicalizare, de uh, combatere a evoluțiilor problematice în anumite regiuni. Deci aceste uh, concluzii trebuie aduse la oaltă. Până acum a fost uh, finanțată uh, o companie privată care să faciliteze acest schimb, însă nu avem până acum expertize de excelență care, pe care să construim. Avem acest schimb care se desfășoară în mod coordonat și sigur că uh, și noi uh, încercăm să procesăm uh, toate aceste lucruri. Uh, Sigur că există diferite documente ale experților în care sunt aceste uh, informații, dar uh, nu se pune suficient accentul pe radicalizare, pe extremism. Există multe opinii diferite între uh, externi și în domeniul islamului trebuie să spun că um, nu avem suficiente informații. Ceea ce încercăm noi este să vedem cum putem să acționăm uh, împotriva anumitor uh, evoluții moderate a celor care încalcă Carta Drepturilor Fundamentale. Deci nu vorbesc aici de orice valori, ci vreau să spun că extremiștii nu uh, respectă drepturile fundamentale și dorim să-i sprijinim pe aceea care uh, respectă aceste drepturi fundamentale și le mulțumim, chiar și prin textul raportului, celor care respectă aceste drepturi și aceste eforturi ale noastre. Deci mulțumim comunității musulmane care face acest lucru și care susține integrarea, colaborarea și coordonarea între uh, comunități. Deci noi nu dorim să facem, uh, să dăm vreo indicație în acest sens, dar există propuneri din partea statelor membre cu privire la uh, formarea imamilor, de exemplu, uh, să vedem dacă nu ar fi necesare facultăți care să fie integrate în universitățile europene care să se ocupe de o astfel de specializare. Germania, de exemplu, are două universități uh, sau trei chiar care au făcut acest lucru. În Franța există încercări de a sprijini uh, astfel de inițiative chiar și în uh, Europa să există o astfel de specializare care să fie susținută și mie mi se pare o, un lucru pozitiv, fără să putem să uh, impunem conținuturile, pentru că eu nu doresc să impunem vreun conținut vreunei universități. Însă, experții ne-au spus că se poate declar și subliniez asta încă o dată, există islamiști extremiști care uh, folosesc doar 4% din Coran ca element de conținut. Asta au spus mai mulți experți. Uh, și nu putem să considerăm că aceștia au opinii suverane și să le acordăm acest privilegiu. Și îi dau dreptate lui Birgit cu privire la ceea ce a spus. Pentru că vin la noi uh, sirieni tineri și uh, se plâng că sunt expuși unor tendințe islamiste care încearcă să îi indo- îndoctrineze. Și, într-adevăr, Birgit, ai absolut dreptate cu aceasta. Mă bucur că ai abordat acest punct. Uh, va trebui să vorbești în uh, limba engleză din acest moment, îi spune președinta oratoarei. În al doilea rând, nu s-a spus nimic cu privire la expunerea migranților. Am uh, precizat în raportul nostru că mai ales ceea ce a, ne-a spus uh, guvernul german și cel suedez, instituțiile de acolo, ei au spus cât se poate de clar că toți cei care solicită azil și cărora li s-a uh, refuzat cererea de azil, deci care nu au avut succes cu uh, solicitarea lor, E bine, acestea, aceștia sunt mai vulnerabili uh, și pot fi radicalizați mai ușor și, de asemenea, pot fi atrași către extremism uh, mai ușor decât alții și trebuie să ne concentrăm pentru că în Germania au existat patru atentate unde, în mod clar, ca urmare a um, um, migranților radicalizați, um, au existat aceste concesințe. Doi dintre ei fusese radicalizați în Siria și Pakistan. Trebuie să fim atenți, așadar există probleme și dacă negăm problemele, trebuie să fiu cât se poate declară.